Dear colleagues from the Foreign Affairs Committee, we can now continue our meeting. We have a lot of voting to do. We will now not vote on item 11. Trebuie să ne reluăm lucrările. Uh, nu vom trece la vot la 11, abordăm punctul 16, pentru că vicepreședinta noastră, Ulrike Lunacek, ieri m-a rugat să votăm raportul ei înainte pentru că trebuie să uh, meargă în Austria, să meargă la avion. Deci, dragă colegă, dacă dorești să spui ceva, acum e momentul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru flexibilitate, pentru că ați schimbat această schimbare la ordinea de zi. În calitate de raportor pentru Kosovo, mă bucur de faptul că am avut acest vot cu privire la încheierea acestui acord cadru între Uniunea Europeană și uh, Kosovo. Uh, privind uh, principiile generale legate de participarea Kosovo la programele Uniunii. Este un pas foarte important pentru a aduce Kosovo mai aproape de Uniunea Europeană, pentru că e vorba de chestiuni culturale. Tocmai am uh, votat uh, cu Comisia de Cultură, deci e vorba de legături culturale, de educație, de mediu, uh, tehnice, științifice, uh, să-i aducem mai aproape pe oameni de, pe cei din Kosovo de noi. Și până la urmă e și contribuția Kosovo la bugetul european, pentru că vor fi programe comune. Deci e foarte important uh, pentru <coughs> procesul de integrare Kosovo și vă rog pe toți să votați pozitiv. Ar fi minunat dacă am avea un uh, vot majoritar pentru această apropiere de Kosovo. Mulțumesc! Mulțumim, uh, Ulike Lunacek. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci putem trece la voturi. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. A fost respins. Acum avem votul final, vot electronic privind uh, proiectul de recomandare. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 45 de voturi pentru, 8 împotrivă. Felicitări Ulrike Lunacek. Acum trecem la următorul punct de pe de zi. E un proiect de aviz, o strategie spațială pentru Europa. Uh, Jeffrey Van Orden este raportor. Dorești să spui câteva cuvinte, Jeffrey? Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Aș dori doar să mulțumesc raportorilor alternativi pentru cooperarea foarte strânsă pe care am avut-o. Vă rog să țineți cont de recomandările mele pentru uh, vot. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Începem, deci, cu votul. Compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ajungem apoi la amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 al domnului Danjon pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm de această dată amendamentul 14. S-a deschis votul.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 Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul electronic acum, la proiectul de aviz, s-a deschis votul. Lipsește un vot. S-a închis votul. Se adoptă 54 voturi pentru, 6 împotrivă. Felicitări raportorului. Ajungem atunci la votul următor. 12 instituirea unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ce privește produsele cu dublă utilizare. Raportoare este Maritie Șache. Dorește să spui ceva, Maritie? Se pare că nu. Atunci mi-ar plăcea să începem cu votul. Ba da, mi-am găsit lista de voturi. 39 nu este admisibil, deci începem cu un uh, vot minunat, amendamentul 40. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Sunteți o comisie foarte înțeleaptă. 41. Cine alt amendament minunat? Cine e pentru? Ai e caduc. Cine e co colegul bizar? Bun, ok. Trecem acum la compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Atunci ajungem la amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Bun, verificăm 47. S-a deschis votul. The vote is closed. Oh dear. S-a închis votul? Cum puteți să-mi faceți așa ceva, spune președintele. Bun. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu o să voi niciodată. A fost respins. 50 atunci pentru împotrivă abțineri. N-am observat nicio diferență, deci verificăm. 60, spune președintele. S-a închis votul. 45 împotrivă, 18 pentru respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. Verificăm? Bun. 61. Verificăm. S-a închis votul. 32 pentru, 28 împotrivă, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 68 și 69 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respinse. Atunci trecem la 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, nu, 13 tocmai a fost adoptat, de 70 devine caduc. 71 și 72 acum pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 73. S-a închis votul. Se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 75 și 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 82 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 85 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 93 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 93 totuși al domnului Denjon. S-a închis votul. A fost respins. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100. Doamna Lozin pentru, împotrivă, abțineri, respins. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 104. Se închide. 40 pentru 23 împotrivă se adoptă. Nu vă funcționează consola. Te sosește tehnicianul. Oricum nu s-ar fi schimbat rezultatul, se adoptă foarte clar. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, verificăm 106. S-a închis votul, se adoptă. 107 pentru, împotriva abțineri, e respins. 108 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 109 pentru, împotriva abțineri, respins. 19 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Ajungem deci la 118 pentru, împotrivă, abțineri. PP-ul a reacționat, deci vă rog să votăm 118, verificăm. S-a deschis votul. Mulțumesc, se respinge. Ajungem la 119 pentru, împotrivă. Abțineri. Verificăm 119. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 120 pentru, împotrivă, Verificăm 120, s-a deschis votul. A fost respins. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 21 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138. 147, spune președintele, pentru, împotriva, abțineri, e respins. 138 pentru, împotriva abțineri, respins. Cu plăcere! 138 s-a deschis votul. S-a închis votul. Clar respins. A fost respins. Ajungem la 24 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 139 pentru, împotrivă, abțineri. 139 verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 142 pentru, încă unul de la David Martin, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 147 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem acum la 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Numărul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem acum la 32 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm numărul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la votul final. Avizul astfel modificat. modificați. a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 49 de voturi pentru, 10 împotrivă. Felicitări doamnei raportor. Ajungem acum la punctul 13, abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul. Raportorul este minunatul nostru coleg, domnul Preda. Doriți să spuneți ceva, domnule Preda? Nu, atunci putem vota. We start with compromise. Începem cu compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă. lungă lista asta, Dumnezeule, spune domnul președinte. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm? Se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri. M-am săturat. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis la 76. S-a închis votul, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă în mod cu totul și cu totul surprinzător. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. vot pe părți la 80. Deci amendamentul 80 și prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, restinsă. 80, partea a doua, votul s-a deschis. Verificăm așadar. One colleague missing. Lipsește un vot. Votul s-a închis. Se adoptă. 82 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 118 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotriva, abțineri. Trebuie să verificăm. Votul s-a deschis la 120. Votul s-a închis. Se adoptă cu 30 de voturi pentru 6 împotriva. 122 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 125 pentru, împotriva, abțineri, respins. 128 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotriva, abțineri, Respins. 132 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 20 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotriva abțineri, respins. 143 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 139 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 145 pentru, împotriva abțineri respins. 149 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 153 pentru, împotriva abțineri Verificăm votul la 153. Votul s-a închis. Se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 155, 167 și 171 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 156 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 156. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 159 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 172 pentru, împotriva țineri se adoptă, 174 pentru, împotriva țineri se adoptă, 173 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 27 pentru, împotriva țineri se adoptă, 181 pentru, împotriva țineri se adoptă, 182 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 176 pentru, împotriva țineri se adoptă. 170 Următoarele sunt adoptate. Compromisul 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 30 pentru abțineri, împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 a domnului Corao a, devine caduc. Nu? Ba da. Trecem la 28 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, abțineri, împotriva abțineri, se adoptă. 32 pentru, pentru așadar, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis la amendamentul 36. Votul s-a închis. Se adoptă. 37 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Bloc Vot în bloc. De la 47 până unde spuneți? ...47 până la 54 în bloc, cine pentru, împotrivă, abțineri. Au fost ado adoptate. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, permiteți-mi să verific întâi. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și acum se solicită un, bloc, un vot în bloc de la 4 la 12. Doamna Lochbiller spune nu, doamna Lezing spune nu. Și nu vreau să mă mai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 Verificăm votul la amendamentul 10. Respins 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem acum la votul electronic asupra moțiunii de rezoluție, astfel amendată. Votul s-a deschis. Lipsesc două voturi. Lipsește un vot acum. Haideți să ne trezim, stimați colegi. Votul s-a închis. 50 de voturi pentru, două împotrivă. O felicităm sau îl felicităm pe domnul raportor. 14 acum, recomandare adresare, adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a adunării generale a ONU. Raportorul este domnul Kovacev. Doriți să ne spuneți ceva, domnule raportor? Ah, ce păcat. Începem votul. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 al domnului Paet pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pe dou două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 52, partea a doua, votul s-a deschis. Lipsesc trei voturi, acum două, votul s-a închis. Se adoptă. 54 a doamnei Lochpiller pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65. Covacev și Preda pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri. Aș zice că se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 75 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm votul la 75. Respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri. Nici o reacție din partea mai multor grupuri, deci verificăm. Votul s-a deschis la 74. Votul s-a închis. Respins, clar. 76 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotriva abțineri respins. 82 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 84 pentru, împotriva abțineri respins. 83 pentru, împotriva abțineri. Verificăm votul la 83. Votul s-a deschis. Cred că instalația nu funcționează. Avem nevoie de un tehnician. Bine, îi permitem tehnicianului să lucreze. 83. Cine-i pentru? Ridicați mâinile. Împotriva. cum au votat liberalii. Plus, atunci aș zice că se adoptă. Acum uh, funcționează instalația. Ce, ce ați făcut? Deci uh, funcționează ecranul din stânga, să înțeleg, nu? E un semn bun. Deci votăm electronic? Acum se numără voturile. 83 așadar. Dar bine, dar acum funcționează din nou instalația. Lipsesc 3 voturi la 83. Votul s-a închis. se adoptă cu 30 de voturi pentru, 28 împotrivă. 87 pentru, împotriva, abțineri, respins. 85 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Verificăm și 85, bine. Verificăm. 85, Votul s-a închis. 28 la 28. Deci e respins. Uh, niște rezultate foarte strânse azi. 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 90 pentru, împotriva abțineri, respins. Verificăm, să verificăm, bine. Verificăm votul amendamentul 90. Votul s-a închis. Respins. o majoritate largă. Iată, nicio problemă, avem o mașinărie care funcționează. Când deodată 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 92 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 97 pentru, împotriva, abțineri, respins, 94 pentru, împotriva, abțineri, respins, 95 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 93 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul la 93. Votul s-a închis. Se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 și 114 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 111 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 245 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 116 și 117 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 115 pentru, împotriva abțineri respins. 118, 119 pentru, împotriva abțineri respinse. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 131 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 132 și 133 pentru împotriva abținerii respinse. 134 pentru împotriva abținerii se adoptă. 135 pentru împotriva abținerii se adoptă. 100 136 și 137 pentru împotriva abțineri respinse, 138 pentru împotriva abțineri se adoptă, 140 pentru împotriva abțineri se adoptă, 140 și... Vreți să verificăm? Bine, 140, verificăm, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 141. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 139. Devine caduc. 144. Pentru, împotriva, abțineri. Respins. 145 și 46. Pentru, împotriva, abțineri. Respinse. Verificăm. Bine, verificăm. 145 și 146. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Se. 143 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Verificăm. Votul s-a închis. A, se adoptă. Domnul Castaldo acum pentru împotriva abțineri respins. Verificăm din 142. Mai lipsesc trei voturi. Bine, închidem votul. Se adoptă. Ați văzut bine. 147, 148 pentru, împotriva, abțineri. Cred că a fost respins, dar putem verifica. Bun, se mai întâmplă. Deci verificăm acum 147-148. Votul s-a deschis și Acum am închis votul. Respinsă. Compromisul 11 pentru, împotriva, se adoptă. 155 al domnului Tanac. Pentru împotriva, abțineri, respins. 156 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 158 pentru, împotriva, abțineri, respins. 159 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 160 pentru, împotriva, abțineri, respins. 161 pentru, împotriva, abțineri, eu zic că este respins. Verificăm. Nu. 162 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 164 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 163 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 pentru împotriva abțineri se respinge. 180 pentru împotriva abțineri. Verificare, vă rog, la 180. Votul s-a închis și se adoptă Ați întârziat dar, uh, cu votul, dar oricum nu mai contează pentru că ați avut câștig de cauză. La 178 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 183 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 184 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 185, 170 și 195 pentru, împotriva abțineri respinse. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 193 al domnului Milan Mon pentru, împotriva abțineri se adoptă. 194 pentru, împotriva abțineri respins. 196 pentru, împotriva abțineri respins. 198 pentru, împotriva abțineri respins. Verificăm? La 198? Bun! Vom verifica așadar la 198, verzii ne-au solicitat acest lucru. Votul s-a închis și se adoptă. Compromisul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. A, nu! Adoptat. Douăsute al domnului Borghezio pentru împotriva abțineri respins 220 pentru împotriva abțineri respins 221-222 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 223 pentru, împotriva, abțineri, respins. 225 pentru, împotriva, abțineri, respins. 228 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 226 pentru, împotriva, abțineri, respins. 227 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Nu? La 227? Bun, deschidem votul. Două voturi în lipsă, minus am închis votul și se adoptă. O Odată așa, odată așa, votați. 232 pentru. Ce fac liberalii? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Înseamnă că se adoptă. Eu sunt foarte concentrat pe liberale acum. 230 pentru, împotriva, abțineri, respins. 229 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 231 pentru, împotriva, abțineri, verificăm la 231. Și am închis votul. Se adoptă. 23 al domnului Leinen. Pentru, împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul doamnei Gomes. Pentru, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 224, adusă 225 Vot pe părți. Prima parte. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Al doilea vot. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. Verificăm. Bun. Partea a doua de la... De la ce? De la 254-255. și se respinge. 247 pentru împotriva abțineri se adoptă. Numărul 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Numărul 2. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 3, 7 și 11 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 40, 12 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru împotrivă, abțineri, vom verifica. Am deschis votul la numărul 8 atunci. Votul s-a închis și se adoptă. 14 devine caduc, 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5, 16 pentru, împotriva, abțineri, respins. 16 acum pentru, împotriva, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificare? Verificăm la 18 amendamentul domnului Iolainen. Votul uh, s-a închis și se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 25 al doamnei Lockpiller pentru împotriva abțineri se respinge. 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru împotriva abțineri respins. 27-28 pentru împotriva abțineri. Așa și împotriva înseamnă că a fost respins. 29 pentru, împotriva, abțineri, respins. 34 pentru, împotriva, abțineri, respins. 31 pentru, împotriva, abțineri, respins. 32 pentru, împotriva, abțineri, respins. 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43 al domnului Preda. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Și se adoptă. Am ajuns la votul final pe proiectul de raport astfel modificat. Votăm cu vot uninominal. Votul s-a închis. 45 la 4 la 9 abțineri a adoptat. Uh, felicitări domnului raportor, domnului Kovacev. I'm very sad to inform you that we're coming to the last vote. Uh, item number 15. Ultimul vot. Cadrul de relocare european. Acum, doamna Andrichiene este raportor. Doriți să spuneți ceva, doamnă? Nu. Bun. Să începem așadar. Amendamentul 19 pentru împotriva abțineri respins. Deci nu putem să votăm votul final. Do 74 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificare. La 74 mi s-a părut pentru clar, dar vedem. Nu, nu, nu, suntem la 74, precizează domnul președinte. Verificăm 74 și doi colegi încă nu au votat. Unul mai lipsește, un coleg doarme. Am închis votul și se adoptă 30 la 24. 74 a fost adoptat. Mergem la 76 al domnului Schaffhauser și prietenii săi. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 77 pentru, potrivă, abțineri, respins. 78 pentru împotriva abținere respins, 79 pentru împotriva abținere respins. Nu, 80 pentru împotriva abțineri respins. Votul, pentru, votăm pentru amendamentul domnului Panzeri 81 pentru împotrivă. Abțineri. Liberalii, sunteți pentru? Nu, înseamnă că se adoptă. 82. Valero pentru, împotriva, abțineri, respins. 83. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 3. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 84. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 85-86 pentru împotriva țineri respinse, 88 pentru împotriva abțineri respins, 87 pentru împotriva abțineri respins, 89 pentru împotriva abțineri respins, 4 pentru împotriva abțineri se adoptă 90 pentru, împotriva abțineri respins, 5 pentru, împotriva Abțineri. Verificăm la 5. Votul s-a închis și se adoptă. 91-92 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotriva, abțineri, respins. 95 acum, vot pe părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, respinsă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri și aceasta e respinsă. 96, 97, 98 8 și 7 pentru împotriva abțineri adoptate. 99 pentru împotriva abțineri adoptate. Adoptat. 100 pentru împotriva abțineri se adoptă. 101 pentru împotriva abțineri se adoptă. 102 pentru împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru 102 Bun. La 102, amendamentul domnei Vergia, am deschis votul. Votul s-a închis. 23-31, respins în mod vădit. Vă mulțumesc. 108 um, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 103 pentru, împotriva abțineri respins, 104 pentru, împotriva abțineri se respinge. 105 pentru, împotriva, abțineri, ridicare, La 105. S-a închis votul și se adoptă 106 acum. Comentarii din sală pe care noi nu le auzim. Domnul președinte reacționează. Amendamentul domnului Poș. A, nu, acesta a devenit caduc. 103 a fost adoptat. Nu. Amendamentul 107 domnului Epitideios. Pentru, potriva abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, țineri se adoptă. 108 pentru, cade, Bun, 100... Nu, amendamentul nu a fost adoptat. Acum mergem așadar la 109. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110. Al domnului Corvin Miche. Pentru, împotriva, abțineri, respins. O 111, 112, 113. Pentru împotriva, abțineri, respinse. 114. Pentru împotriva, abțineri, respins. Verificare. La 114. Bun. S-ar putea să aveți dreptate. Și s-a adoptat 115 pentru împotriva abțineri respins. 116 pentru împotriva abțineri respins. 117 pentru împotriva abțineri respins. 118 pentru împotriva țineri, respins. 119 pentru împotriva abțineri, respins. 120 pentru împotriva abțineri, respins. Verificăm amendamentul 120. fost respins. 10 și 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 123 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11, 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotriva țineri se respinge. Împotriva abțineri se adoptă. 126 pentru. Îmi cer scuze. 126. Liberalii au votat pentru. Ați ridicat mâinile. V-am văzut. Verificăm 126. Vote is closed. S-a închis votul. S-a respins. Mă obsedați, spune președintele. Comentarii fără microfon din sală. 127 pentru împotriva abțineri. Respins. 128 pentru împotrivă, abține, a fost respins. 130 pentru împotriva abțineri se adoptă. 131 pentru împotrivă abțineri respins. 132 pentru împotrivă abțineri respins. 133 pentru, împotriva abțineri, respins. 134 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotriva abțineri. Liberalii erau împotrivă, atunci s-a respins. 136 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 138 și 39 pentru, împotrivă, abțineri, sunt respinse. 13, 140 până 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. E caduc oricum. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 până la 150 pentru împotrivă abțineri respinse. Verificăm? Bine. Verificăm 146 până la 150. Closed. This has been rejected. S-a respins. 151 și 152 pentru împotriva abțineri se resping. 14 până 152-53 pentru împotriva abțineri se adoptă. 154 pentru împotrivă abțineri respins. 155 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Un compromis, wow! Compromisul 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 161 pentru împotrivă abțineri respins. 163 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 100 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 165 pentru, împotriva abțineri se respinge. 166 pentru, împotriva abțineri se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 168 pentru, împotriva abțineri se respinge. 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se uh, adoptă. 178 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 179 pentru. Verificăm 178, asta doriți? Uh, pe Hillary uh, Clinton de la PPA a spus că trebuie să votăm, nu pot să spun nu, deci s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Pe unde suntem? Treabă președintele. Trecem la 179 Valero pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 180 pentru. Împotriva abțineri respins. 181 pentru. Împotrivă abțineri. Respins.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 187 pentru, împotriva abțineri respins. 188 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 189 pentru, împotriva abțineri, respins. Următorul e caduc, foarte bine. 192 pentru, împotriva abțineri, respins. 193 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm 193. Right, the vote is closed. Oh, and this is... Thank you. votul. A fost respins. 194, doamna Versia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 196 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 195 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 197 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 199. Domnul Panzeri. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 202 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208. 204 a fost adoptat? Nu. Deci compromisul 10 pentru împotriva abțineri a fost adoptat. Ajungem la 208 acum pentru împotriva abțineri se adoptă. 209 pentru împotriva abțineri se respinge. 214 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva abțineri respins. 21-22 pentru, împotriva abțineri, respins. 23 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 26 e caduc. Compromisul 1 pentru, împotriva abținerii, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri. Și el a fost adoptat. 42 pentru, împotriva abțineri, e respins. 43 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 44 pentru, împotriva abțineri Respins. 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 48 și 49 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Verificăm. 51, domnul Banzeri, s-a deschis votul. S-a închis votul, da. Într-adevăr. Mărice, câteodată votez pentru și uh, întorci uh, degetul în jur. Nu te văd bine și mă enervează. Domnule președinte, îmi cer scuze, spune doamna Marite Șeche. Poate ar fi bine să vii cu un drapel, cu un steguleț. Avem compromisul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Dar liberalii au votat împotriva, am văzut foarte bine. 59 s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Șaizeci și doi pentru împotriva abțineri. Respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri. 63 pentru, împotriva abțineri. E respins și el. Verificăm. 63 s-a deschis votul. Cinci voturi lipsă, trei lipsă. Două voturi, să s-a închis votul, se adoptă. Care era? 63, ajungem la 64 pentru împotriva abțineri. E respins. 66 pentru. Tocmai mi se spune că trebuie să votăm întâi, de fapt, 65. Îmi cer scuze, spune președintele, votăm 65. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, e respins. Și acum ajungem la 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69, încă o dată, doamna Persia, pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 70 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. E respins, spune președintele. 71 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum ajungem la votul final. S-a deschis votul. One colleague still asleep. Încă mai doarme un coleg. S-a închis votul. Se adoptă. 40 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă. Felicitări raportorului. So, colleagues, we're 20 minutes late. Dragi colegi, avem 20 de minute întârziere după 100 de minute de voturi productive la această comisie. O sarcină, o misiune inteligentă pentru oameni inteligenți. Ajungem la punctul 17, schimb de opinii cu domnul Monsieur, spune președintele, Patrick Key, director executiv al Agenției Europene de Siguranță Aviației, AESA. Bun venit la comisia noastră, îmi cer scuze pentru că v-am uh, făcut să așteptați uh, câteva minute. Întotdeauna e foarte greu când votăm. Nu e pentru prima dată că domnul Chi uh, participă la reuniunea comisiei noastre. Anul trecut a participat la un schimb de opinii la sede, sub comisia sede și a prezentat raportul cu privire la uh, task force-ul la nivel înalt uh, pe zonele de conflict. Bineînțeles că avea uh, de-a face cu uh, uh, accidentul uh, MA. 117, uh, avionul care a fost, dat, a fost doborât în uh, spațiul aerian ucrainean. Uh, activitatea agenției sale are implicații directe asupra vieții cetățenilor noștri și când călătoresc în, stră- în străinătate. Bineînțeles că noi sprijinim această agenție și în dimensiunea sa externă Așteptăm cu nerăbdare prezentarea domnului Chi și fără a mai pierde timpul, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. Bună dimineața! Este o plăcere și este o onoare pentru mine să pot uh, lua cuvântul la comisia dumneavoastră de astăzi. O să vă prezint foarte pe scurt agenția noastră, să vă explic cine suntem și o să încep prin a spune că misiunea noastră este să îi protejăm pe cetățenii europeni Uh, mă refer mai ales la securitatea uh, zborurilor, a deplaselor aeriene, apoi uh, să asigurăm și protecție în domeniul mediului, pentru că avem un mandat să ne asigurăm că motoarele și navele, aeronavele fabricate în Europa respectă norme de protecție a mediului. De asemenea, avem un mandat pentru a consolida piața unică în Europa prin stabilirea unor reguli comune pentru operațiunile din domeniul aeronautic și, de asemenea, trebuie să îi protejăm pe cetățenii europeni în întreaga lume și o să vă explic și cum facem acest lucru. Așa foarte pe scurt, am fost înființați în urmă cu 15 ani, avem 80 de angajați în Köln, avem și un birou la Bruxelles și avem 28 de state membre, 28 uh, de state membre plus uh, cele 4 state membre asociate, Elveția, Norvegia Islanda și Liechtenstein, ceea ce face să, uh, că avem 32 de state membre. Una dintre specificitățile EASA e că suntem uh, uh, finanțați în proporție de 70% de către industrie, contribuții din partea industriei, 26% de la bugetul european, deci practic majoritatea activităților noastre au loc în, de comun acord cu industria și cu sprijinul industriei europene care este rolul nostru internațional și aici o să încerc să vă explic uh, cum uh, funcționăm. Asigurăm uh, securitatea cetățenilor europeni la nivel mondial și sprijinim industria europeană și o să vă furnizez câteva detalii în acest domeniu. Care este contextul global în care activăm? Bineînțeles că Uh, securitatea aviației nu se oprește la granițele europene. Trebuie să promovăm uh, norme și standarde de securitate la nivel mondial, pentru că aviația aeronautică este internațională ca atare, deci, trebuie să ne asigurăm că oriunde cetățenii uh, noștri călătoresc și sunt uh, folosite produsele noastre, se respectă aceleași uh, norme de securitate și trebuie să luăm acțiuni dacă viața cetățenilor europeni este în joc. Deci dacă avem o aeronavă europeană care zboară, trebuie să ne asigurăm că este sigură, de asemenea că nivelul de securitate în aeroporturi este ridicat, de asemenea că avem capacitatea de a Uh, monitoriza activitatea companiilor uh, cu care cooperăm și așa mai departe. Și trebuie să mai sprijinim și industria europeană la nivel mondial. Colegii noștri omologii americani au un mandat pentru a promova leadership-ul uh, american la nivel mondial. Noi nu avem un astfel de mandat la nivel european, dar cred că este de datoria noastră să ne sprijinim cum putem industria în activitatea sa pentru ca afacerile noastre să fie prospere în întreaga lume. Aș dori să vă dau câteva amănunte în legătură cu felul în care, în mod uh, concret, ne desfășurăm activitatea. În primul rând, certificăm aeronavele uh, folosite la nivel european, uh, nu mă gândesc numai la Airbus, Boeing, ci și la alte, Bombardier, de asemenea navele mai mici și pe viitor probabil că vom certifica și nave rusești și chinezești. Certificăm toate organizațiile care furnizează servicii pentru companiile europene, de exemplu serviciile de mentenanță, de reparare. Când o navă staționează în Africa, de exemplu, mentenența este asigurată de către o companie care face obiectul certificării de către noi. Uh, sprijinim această listă europeană de securitate. E o listă europeană care enumără, enumeră țările nesigure și companiile aeriene nesigure pentru care emitem uh, recomandări pentru cetățenii europeni, deci să evite aceste uh, companii aeriene și aceste țări. Aprobăm toate zborurile în Uniunea Europeană Uh, desfășurate de către companii neeuropene. Apoi mai intervenim și în zone de conflict. Ați spus acest lucru, domnule președinte, așa cum ați spus și dumneavoastră. Am, de la ultima prezență la comisia dumneavoastră ne-am intensificat activitatea în acest domeniu și, foarte pe scurt, uh, câteva informații bine cunoscute. Au fost câteva acțiuni ostile împotriva uh, aviației civile în ultimii uh, ani. După un an de dezbateri foarte aprige cu statele membre, am reușit să punem la punct acest mecanism. Uh, sub auspiciile Digi Home avem o, um, un schimb uh, pentru toate datele secrete, deci între serviciile de informații secrete dintre statele membre. Acest serviciu face parte din uh, analiza europeană a riscului, amenințării și Uh, astfel obținem informații pentru statele membre de fiecare dată când uh, identificăm o amenințare la adresa uh, aviației. În ultimul an, 16 astfel de buletine de informații au fost emise și aveți aici lista țărilor care au fost vizate. A fost o activitate destul de nepopulară, trebuie să vă spun, n-a fost bine văzută de către aceste țări. Uh, nu le place ca uh, Europa să spună că uh, zborul în spațiul lor aerian nu este sigur, însă cred că e un exercițiu foarte util, mai ales având în vedere ce s-a întâmplat în Ucraina cu zborul din Malaezia. What do we do to promote European... Ce face ce facem pentru a promova standardele de, europene de securitate la nivel mondial? Încercăm să avem proiecte de cooperare finanțate de Uniunea Europeană. Acestea sunt gestionate de către EASA în numele UE. Ajutăm de asemenea statele în curs de dezvoltare să-și dezvolte propriile mecanisme de monitorizare și de securitate. Cu 20 de ani în urmă, singura referință la nivel mondial era reprezentată de regulile americane, dar astăzi aș putea spune că suntem pe picior de egalitate cu americanii. Există o serie de state care au decis să adopte toate regulile europene. Aveți aici lista și mai avem și harta, care e mai grafică. Bineînțeles, statele membre au adoptat regulile europene, dar vedeți că în sud-estul Asiei, uh, Orientul apropiat, uh, în Africa, în America Centrală, sunt de asemenea state care au adoptat regulile europene. Asta este propice pentru nivelul de securitate din acele state, dar și uh, pentru industria noastră, pentru că avem aceste standarde comune și acestea sunt regiunile în care fondurile europene susțin uh, dezvoltarea unor uh, reguli de securitate aeriană. Acest, uh, aceste proiecte sunt încununate de succes și există multe state care ne cer asistența pentru dezvoltarea acestor standarde de siguranță aeriană. Uh, sprijinul acordat competitivității industriei Uniunii Europene. 80% dintre aeronavele Airbus sunt vândute în afara Un Uniunii Europene. Orice fel de uh, aeronavă uh, certificată într-un înregistrată într-un stat trebuie să fie certificată de asemenea în respectivul stat. Aceasta este o dispoziție ICAO. În majoritatea statelor procesul de certificare și recunoașterea acestora este o formalitate, dar există și state precum China, Rusia, Japonia, uh, în care se încearcă certificarea produselor noastre. De ce? Pentru obținerea unor informații cu privire la tehnologia folosită. Noi susținem industria europeană susținem statele membre în aceste demersuri de obținere a certificatelor EASA. Avem 130 de uh, acorduri de lucru ca urmare. Este vorba despre acorduri de colaborare cu statele terțe pentru obținerea certificatelor necesare pentru aeronavele europene și mai avem și trei acorduri bilaterale uh, Uh, cu uh, Statele Unite, Canada și Brazilia. În momentul de față, Uniunea Europeană negociază un acord bilateral cu China și cu Japonia. Participăm de asemenea la organizațiile internaționale pentru stabilirea standardelor. Aveți aici o listă de astfel de organizații. În acest context, dați-mi voie să vă spun că suntem uh, la aceste organizații mai puțin puternici ca și Statele Unite ale Americii. De ce? Pentru că nu putem finanța aceste organizații de standardizare și nu le putem cere să lucreze pentru noi. Statele Unite ale Americii au însă această posibilitate. Dar am stabilit niște, sau am uh, înființat niște uh, Uh, birouri de reprezentanți care oferă uh, până la urmă asistență industriei noastre. Avem patru astfel de birouri în Canada, în Statele Unite, în Singapore, Singapore și în China. Avem cinci persoane care se, sunt staționate permanent uh, în străinătate, în timp ce americanii au vreo 120. Dar, mă rog, iată, facem tot ce ne stăm putință pentru a susține industria europeană pe în contextul internațional. În final, aș vrea să vorbesc despre revizuirea funcționării EASA. În momentul de față se desfășoară un trialog între cele trei instituții ale Uniunii Europene. Negocierile au și o uh, dimensiune internațională, care este de altfel întărită și care ne permite, practic, să facem mai mult pe plan internațional. Vreau să vă mulțumesc tare mult pentru susținere. Cred că acest, această abordare este în interesul EASA, dar și al industriei europene. Și acum vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Chi. Și acum le dau cuvântul colegilor care doresc să participe la acest schimb de opinii primul, prima persoană care intervine este domnul De Grande, sunt numele PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule Chi. Vreau să vă mulțumesc, domnule Chi, pentru prezența la această ședință. Agențiile europene nu sunt neapărat întotdeauna populare în Parlamentul European. Există o serie de stereotipuri uh, care s-au răspândit pe tema lor. Agențiile ar fi, uh, spun unii, o manieră de eludare a controlului bugetar, dar să știți că eu nu împărtășesc această opinie și de mai multe ori uh, am spus lucrul acesta și la Comisia Tran, de altfel. Uh, am fost cât se poate clar în declarațiile mele. Eu consider că asta este absolut esențială pentru securitate. După această introducere, nu voi mai uh, intra în detalii uh, pe marginea raportului care este în momentul de față în curs de elaborare. Domnul Marinescu cu siguranță se ocupă de acest dosar. E o problemă dificilă, dar uh, cu siguranță domnul Marinescu va face tot ce este în putință pentru a obține rezultate pozitive. De fapt, nici nu cred că nu vor exista cine știe ce uh, dificultăți. Bine, uh, Gibraltarul este o problemă spinoasă, după aceea mai avem și Brexitul, articolul 55, uh, um, repartizarea competențelor. Noi, spaniolii, suntem de acord cu o clauză voluntară Știți că suntem și împotriva articolului 59. Uh, Bine, am avut posibilitatea de a ne exprima părerea pe tema aceasta. Mai există și problema actelor delegate, ne opunem și acestora. Noi considerăm că toate acestea trebuie să fie văzute în uh, contextul anexei, dar acestea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc pentru informații și cu siguranță domnul Marinescu se va ocupa într-o manieră eficientă de acest raport. Dar totuși, uh, două comentarii mai concrete. În primul și în primul rând, am uh, depus o întrebare sau am transmis o întrebare legată de această mișcare unilaterală a Statelor Unite ale Americii. Sperăm să și primim un răspuns la această întrebare. Este vorba despre personalul uh, de pe pistă, personalul de bord. Nu știu ce se va întâmpla cu noua administrație americană, nu știu dacă e o problemă principială, dar de fapt eu consider că aceasta este competența EASA și ar fi important să avem uh, parte de o oareșcare armonizare uh, pe acest plan, în cazul în care este posibilă, bineînțeles, armonizarea aceasta. Dar uh, ținând cont de uh, nu știu, caracterul internațional al aviației, eu cred că cu toții am fi interesați de găsirea unei soluții. Deci aștept răspunsul la întrebarea aceasta. Și după aceea, în raportul pe care l-am uh, l-am uh, elaborat eu, aveam o întrebare concretă cu privire la certificare. Uh, putem înțelege poziția Consiliului, eh, care se concentrează mai degrabă pe costuri, dar eu cred că nu putem accepta ca într-un moment ca cel actual, ca într-un context ca cel actual în care eh, securitatea este absolut esențială, dar mai există și uh, drepturile persoanelor uh, la care unele persoane sunt dispuse să renunțe de dragul securității. Deci acest, acesta fiind contextul, uh, Uh, nu, nu știu uh, cum am putea ajunge la o soluție, dată fiind și poziția Comisiei care nu merge mână în mână cu cea în Consiliul. Și eu cred din nou că EASA ar trebui să se sesizeze. Este, uh, de fapt, o problemă legată de competențele EASA. Nu e o problemă tehnică până la urmă, ci e vorba despre deciziile de bază care se iau în contextul acesta securită- al securității. Deci avem problemele cu care ne confruntăm în momentul de față. Traficul aerian este vulnerabil, e imposibil uh, tocmai de aceea să uh, nu încercăm să asigurăm cel mai înalt nivel de securitate. Știm care sunt amenințările teroriste, știm că teroriștii pot veni de peste tot și tocmai de aceea trebuie să investim în securitate, în siguranță. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a evita orice fel de incidente. noua poziție uh, ar putea fi una, sau uh, uh, noua poziție, poziția europeană ar putea să fie ancorată într-un context mondial. Eu cred că trebuie să ne asigurăm că această poziție europeană nu rămâne una pur și simplu europeană, ci va deveni una internațională uh, și în felul acesta vom putea contribui la securitatea pe ansamblu. Cam acestea ar fi uh, comentariile mele. Cu siguranță vor veni și alte întrebări. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Grandes. Mai există și alte solicitări de intervenție. Nu mai am pe nimeni pe listă, deci vă rog să ridicați mâinile. Nu avem prea des ocazia de a, ne, de a avea un schimb de opinii cu domnul Chi. Oh, nu se întâmplă prea des asta în comisia noastră. Văd că nu mai vrea nimeni să intervină. Prin urmare, domnule Chi, aș ruga să-i răspundeți domnului de Grandes. Vă mulțumesc. Nu vreau să încep o discuție pe tema poziției Parlamentului în cursul trialogului. Discu- negocierile se poartă în momentul de față. În ceea ce privește posibilă decizie a Statelor Unite ale Americii cu privire la interdicția uh, laptopurile, laptopurilor în, uh, în uh, la bord, uh, Purtăm în momentul de față discuții cu omologii americani pentru a vedea care sunt posibilele consecințe ale acestei decizii. Această interdicție ar duce la creșterea numărului de laptopuri în uh, uh, în calea avionului. Știți prea bine că bateriile de litium uh, sunt foarte volatile, poate să se ajungă la o combustie spontană. Prin urmare, dacă comasăm multe laptopuri în cala avionului, s-ar putea ca rezultatul să fie dezastros. Deci, iată, discutăm în momentul de față cu omologii americani, eh, vedem care sunt eh, pașii care ar putea fi întreprinși în cazul în care această interdicție este stabilită și mai discutăm și cu alți parteneri din, eh, de la nivel mondial pe tema aceasta. Și iată, ajung uh, la legătura dintre securitate și siguranță. Domnule uh, Grandes, spuneați și dumneavoastră că e greu să avem o abordare comună europeană în ceea ce privește securitatea. Există multe activități naționale, uh, când vine vorba, spre exemplu, de instrumentele de certificare. Ei, noi considerăm că nivelul de amenințări nu e același pentru toate statele europene, prin urmare suntem uh, de părere că trebuie să existe o componentă națională în politicile privind securitatea. Dar, pe de altă parte, considerăm că există și uh, o bază comună europeană. Am văzut lucrurile acestea în momentul în care am discutat zonele de conflict, ce s-a întâmplat atunci, uh, diferitele servicii de informații din Uniunea Europeană au decis să facă schimb de informații și eu cred că putem face mai mult pentru a avea o bază europeană comună în ceea ce privește uh, uh aspectele legate de securitate și siguranță. Și cred că facem pași importanți înainte. Și acest uh, acest caz al laptopurilor în, în cabină este încă o dovadă a faptului că Europa poate colabora. Sunt încrezător pe viitor. Mulțumesc foarte mult, nu mai există alte comentarii, nu mai există alte întrebări. Vă mulțumim pentru prezență, vă urăm călătorie plăcută spre Köln și vă așteptăm uh, data viitoare. So, colleagues, we can then come to the... Stimați colegi, putem, putem, trece acum, putem trece acum la subiectul care a fost amânat ieri. Este vorba despre informarea cu privire la misiunea Comisiei AFET în Caucazul de Sud. Știți prea bine că am organizat o misiune AFET în Azerbaijan, Georgia și Armenia. Misiunea a avut loc săptămâna trecută. Ea a fost condusă de către mine, alături de alți șapte colegi. Domnul Tökeș, domnul Iazovco de la PPE au fost alături de mine, doi colegi de la uh, socialiști de asemenea, domnul Jampatski de la ECR, domnul Weigel de la Liberali, uh, am avut un reprezentant al GUE și un reprezentant, respectiv doamna Hautala de la Verzi. Programul nostru a fost unul intens. Am avut doar, parte doar de patru zile la fața locului și am călătorit în trei uh, state. Ne-am întâlnit în fiecare dintre aceste state cu președintele, cu ministrul afacerilor externe, cu președintele Parlamentului sau Senatului, cu președintele Comisiei Parlamentare pentru, activ, uh, pentru uh, relații europene, ne-am întâlnit cu reprezentanții ai ONG-urilor, ai societății civile și uh, cu reprezentanții ai organizațiilor internaționale, dar și ai organizațiilor europene. În Georgia am, uh, ne-am întâlnit cu uh, reprezentanții misiunii de monitorizare, am fost în Armenia, am fost în Oseția, am vizitat de asemenea un, diferite proiecte europene sau finanțate din Uh, proiecte europene, astea în toate cele trei state și de asemenea am avut uh, conferințe de presă în fiecare stat în parte. Pe site-ul AFET a fost publicat ieri un uh, comunicat de presă care conține impresiile colectate în cursul misiunii. M-aș axa în special asupra Azerbaijanului. Vizita noastră la fața locului a fost o dovadă clară a reluării discuțiilor deschise cu, între Parlamentul European și Parlamentul Azer, uh, am amintit faptul că Parlamentul European este în favoarea negocierilor pe marginea unui nou acord ue azerbaijan Am spus că odată ce negocierile vor fi încheiate, Parlamentul trebuie să se pronunțe asupra acordului. Am pus accent asupra democrației, eh, principiului statului de drept, drepturilor fundamentale, drepturilor omului. Am spus clar că toate acestea sunt eh, la fel de importante în contextul acestui acord, precum părțile legate de cooperare sectorială și cooperare economică. În ceea ce privește Georgia, am spus clar că Georgia este lider în parteneriatul estic, am notat faptul că reformele puse în practică sunt impresionante și uh, că salutăm activitățile de punere în aplicare a acordului de asociere am încurajat uh, guvernul de la Tbilisi să continue uh, reforma în sistemul judiciar, combaterea, lupta împotriva corupției și toate programele de protecție a minorităților. De asemenea, am uh, reafirmat uh, uh, faptul că Uniunea Europeană susține suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei. În Armenia am vorbit cam cu ocazia fiecarei întâlniri despre Nagorno-Karabakh Bach. Am uh, menționat din nou și din nou care este poziția noastră pe marginea acestui subiect. Am spus că status quo-ul nu este durabil, um, conflictul nu are o soluție militară și că trebuie să fie soluționat cât mai repede în conformitate cu dreptul internațional. Uniunea Europeană sprijină uh, propunerile de mediere ale grupului de la Minsk, grupului OSCE. Am vorbit de asemenea despre acordul cu Armenia, am uh, menționat și faptul că Armenia este membra a Uniunii Euroasiatice și în uh, aceasta fiind situația, am spus cât se poate clar că acordul UE-Armenia este o dovadă a faptului că nu ne opunem uh, celorlalți actori Uh, din zona aceea a lumii. Am uh, subliniat importanța reformelor, uh, reforma administrativă, reforma judiciară, am salutat de asemenea programele de menite a sprijini crearea de locuri de muncă. Am spus clar că acestea sunt așteptările societății europene, dar și ale societății armene. Vreau să mulțumesc uh, SAE, de asemenea, în special celor trei ambasadori din uh, capitalele celor trei state. Uh, vreau să mulțumesc pentru susținerea de care am avut parte în pregătirea acestei misiuni, dar și uh, de susținerea pe care am primit-o la fața locului. Mulțumesc de asemenea secretariatului AFET pentru buna cooperare și pentru eforturile pozitive depuse în cursul vizitei. Acum le voi da cuvântul colegilor care au participat la întâlnire. Primul este doamna Azovco. I think that you really described in details um, Mulțumesc, domnul președinte. Cred că ați spus uh, foarte bine cum a fost cu vizita noastră, care a fost uh, foarte bine organizată. Avem o imagine de ansamblu mai clară astăzi a situației din aceste țări și probabil consecința acestei vizite va fi o întărire a relațiilor dintre Parlamentul nostru și aceste țări. Am și spus că Parlamentul dorește să joace un rol mai uh, important în cooperarea cu aceste țări. Mulțumesc. Domnul Maimichins. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi cea mai uh, des vorbită limbă din Caucazul de Sud, limba letonă. Mulțumesc așadar. Letonii, în mod tradițional, uh, au uh, o diasporă georgiană și asta încă din secolul XVIII. Așadar, domnule președinte, sunt cât se poate de acord cu ceea ce ați spus, și anume că Georgia este principala țară din programul de parteneriat uh, răsăritean și a adus uh, rezultate pozitive. Ori de câte ori le-am cerut să facă eforturi, au făcut aceste eforturi. Și, iată, ei își doresc să apropie cât mai mult de standardele noastre europene pe când Azerbaijanul și Armenia, ă, aici sunt de acord cu cele spuse de domnul președinte, în sensul că nu există o soluție militară pentru conflictul din Nagorno-Karabakh. Și președintele Armeniei ă, ne-a ă, oferit o posibilitatea de a discuta uh, mai uh, amplu. O să vedem ce se întâmplă cu acest conflict. Însă, încă o dată, noi, Uniunea Europeană, sprijinim soluția integrității teritoriale, pe când președintele armean, uh, pe care l-am văzut personal, mi-a spus că mm, nu sunt lucrurile așa de simple din perspectiva lor. De exemplu, mm, ne-a spus nouă letonilor că nu ar trebui să mm, visăm cu sau să comparăm situația lor uh, cu uh, situațiile pe care noi, să zicem, le-am cunoscut în anii 60 în Europa sau în 68. În, în orice caz, o soluție militară nu e potrivită în acest context. Și diplomații au spus dintotdeauna că e mai bine să negociezi 10 ani decât să ai un război. Mulțumesc, domnule Mamikins. Domnul Scholz urmează și el a fost prezent în delegație. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu sunt recunoscător uh, SAE și ambasadorului și echipei sale uh, și a celor de la delegația UE din aceste țări, precum și secretariatului nostru, care cu toții ne-au ajutat să ne simțim foarte bine în cursul acestei vizite, care s-a bucurat de un program cât se poate de intens. Aș face câteva observații. Într-adevăr, nu putem să facem altceva decât să ne dorim o soluție pașnică pentru conflictul din Nagorno-Karabakh. Și, într-adevăr, ne-am întâlnit cu o serie de reprezentanți, inclusiv reprezentanții ai uh, refugiaților de la Baku. Și este foarte clar că numai societatea însăși poate să producă o soluție. Nu numai clasa politică trebuie să fie lăsată să se ocupe de acest uh, conflict. Diplomația au rolul lor de jucat, însă societatea trebuie și ea să înțeleagă că se poate uh, trezi, se poate reorganiza și poate să participe la găsirea unei soluții uh, pentru acest conflict care durează de prea multă vreme în această regiune. A doua observație. <clears throat> În toate țările ne-am întâlnit cu reprezentanții ai ONG-urilor, de societății civile, care desfășoară o sarcină deosebit de importantă când vine vorba de lupta pentru drepturile lor politice, când vine vorba de consolidarea sistemului eh, judiciar eh, și așa mai departe din aceste țări. Însă, eu personal aș spune că acești reprezentanți pe care i-am, vorb- i-am văzut, poate că nu erau ei cei mai reprezentativi uh, pentru societate, în sensul că nu păreau ei cei mai ancorați în problemele societății civile. Pentru că mi-ar place să nu fie um, ceea ce mi s-a părut că am văzut la fața locului și anume un fel de mimare a valorilor europene, ci efectiv uh, să se vadă că problemele sociale de mediu sunt chestiuni foarte importante, importante pentru societate și pentru dezvoltarea acesteia. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Scholz. Doamna Hautel are cuvântul. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru că ne-ați condus foarte bine în această misiune Eu uh, pot să spun că fac parte din delegația care acoperă aceste trei țări și în acest sens m-am bucurat că am putut să le vizităm pe toate trei și să le și comparăm un pic, deși, bineînțeles, se bucură fiecare în parte de o situație uh, specifică. Am senzația că Azerbaijanul care începe acum negocierile pentru acordul spe, eh, special de parteneriat, este într-o situație aparte, în sensul că știe că Parlamentul va pune mult accentul pe drepturile omului și pe libertățile civile. Și, de fapt, vizita noastră a coincis cu uh, trei ani de la uh, uh, hotărârea Ilgar Mamadov a Curții de Justiție Europene. Această persoană este în continuare în închisoare, deși Curtea Drepturilor Omului, de fapt, a uh, statuat cum că nu trebuie să fie închis uh, pentru activismul său uh, politic. Aș încuraja să SEAE și Comisia să uh, impună niște standarde în materie de drepturile omului când vine vorba de negocierile noastre cu această țară. În Armenia, parteneriatul consolidat este deja lansat, este pe roate și în acest context nu putem decât să încurajăm Armenia să continue să promoveze transparența și democrația în condiția în care ei, condițiile în care ei sunt acum într-un sistem mai parlamentar, deci mai democratic. Eu uh, am fost și misiunea de observare a alegerilor din partea Parlamentului nostru în această țară și sper și aici că Comisia Executivă și SAE vor continua să sublinieze faptul că chiar dacă noi, Uniunea Europeană, am investit deja 7,5 milioane de euro în tehnologia uh, uh, electorală, să o, numic, să o numesc așa, uh, încă mai sunt probleme cu uh, alegerile și uh, n-ar trebui să existe intimidări la alegeri și nici alte practici. Cât privește Georgia, această țară uh, se zice că este o țară fruntașă Uh, să fim atenți, pentru că ultima dată am spus că Moldova era fruntașa în parteneriatul răsăritan și nu s-a întâmplat chiar așa. Uh, haideți să ne asigurăm că, uh, într-adevăr, această țară chiar este sau își merită rolul de fruntașă, mai ales când vine vorba de reforma în domeniul judiciar. Mulțumesc! Domnul Javier Nat, din partea ALDE, are cuvântul acum. Mereu. Conflictul din uh, Caucaz este un conflict cu consecințe care depășesc uh, granițele acestei regiuni. Războiul din, răz, din uh, Nagorno-Karabakh trebuie să ne gândim într-adevăr la uh, cine deținea acest teritoriu la început e vorba de Azerbaijan. Însă și armeni și Georgia uh, revendică aceste teritorii. Deci este foarte complicat. Uh, Rusia, Spania și așa mai departe au lucrat asupra unui acord, însă s-ar putea să existe probleme în aceste negocieri. Astfel, trebuie spus că uh, există mari reticențe din partea negociatorilor când vine vorba de soarta Oseției. Rusia, Statele Unite și Franța sunt astăzi principalii uh, actori care sprijină discuțiile. S-a hotărât încetarea focului, s-a hotărât deplasarea de trupe și așa mai departe, astfel încât, uh, într-adevăr, Nagorno-Karabakh să se pacifice și uh, cetățenii săi să reia o viață normală. Problema este cu principiul autodeterminării și cu ce facem cu integritatea teritorială. Ei bine, și în Armenia se aplică aceeași logică. Ehm, să nu uităm că această țară are diasporă foarte puternică în Franța și în Statele Unite, deci sunt niște interese mari eh, la mijloc. Deci blocajul pare să fie destul de mare. Iar în Osetia și Nagorno-Karabakh eh, știm bine că eh, avem niște adunări teritoriale care funcționează deja. De ce să nu ne gândim la același uh, lucru și uh, într-o regiune cum este Crimea? E vorba de ce fel de soluții aplicăm acestor uh, teritorii cu toatele în conflict. S-ar putea să deschidem, bineînțeles, o cutie a Pandorei. Să nu uităm nici ce declarație au făcut uh, ambasadorul uh, Rusiei și să nu uităm câte mii de persoane și-au pierdut viața în Crimea înainte să se ajungă la o soluție cât de cât uh, acceptabilă. Ar trebui să ne gândim la ce se întâmplă astăzi în Nagorno Karabakh și să încercăm și aici să venim cu o soluție cu bazați pe, fiind pe niște principii universale. Știm bine că ce s-a întâmplat în Crimea a fost pur și simplu scandalos. Anexarea Crimeei este ceva scandalos. Să nu uităm toate aceste lucruri când ne gândim și la aceste țări. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste comentarii de ordin politic. Mă bucur, deci, că ne-ați spus ce s-a întâmplat în această vizită noastră. Domnul Galer, comentariu? Da. Ce s-a întâmplat în Georgia? Ați auzit ceva în legătură cu um, actuala reformă constituțională. E vorba de acei uh, doi trăi, două trăimi necesare pentru modificarea Constituției, ce se întâmplă între, pozi, între opoziție și, și uh, guvern, uh, s-a ajuns la un acord? Da, Subiectul reformei constituționale a fost discutat nu numai cu cei de la guvern și mai ales cu ministrul justiției, ne-am întâlnit și cu grupurile din opoziție și am discutat acest subiect. mai multe entități, patrioții georgieni și așa mai departe, am cerut acestora să ajungă la un consens larg împărtășit, nu numai pe reforma constituțională, dar și când vine vorba de reformarea sistemului electoral. Senzația mea a fost că guvernul și opoziția sunt interesate să conlucreze de baza unor principii comune. Ceva de adăugat? Da, când vine vorba de legea electorală, i-am le-am spus celor din Georgia, de la guvern, să respecte recomandările confer... conferinței de la Veneția. Cred că nu toată lumea e de acord cu asta. Da, doamna Hautala, mi s-a părut foarte promițoară faptul că noul Parlament, chiar înainte de Crăciun, și-a exprimat angajamentul de a respecta uh, recomandările uh, Comisiei de la Veneția. Bineînțeles că nu asta nu înseamnă că uh, am acoperit toată viața politică în această țară, dar este un bun pas înainte. Da, vă mulțumesc. Ce să spun? Uh, situația de la Nagorno-Karabakh a fost evocată atât la Baku cât și la Yerevan în conferințe de presă și răspunsul a fost întotdeauna același, anume că parlamentarii europeni pot să călătorească, pot să facă ce vrea în aceste regiuni, însă totuși colegii care s-au de deplasat în Nagorno-Karabakh nu au putut să facă declarații și astfel, altfel de um, comunicări în numele Parlamentului European, au putut să o facă în nume propriu. Deci iată ce s-a întâmplat. Știți cu toții că nu numai eu, cât și doamna Hautala, dar și domnul Karim, cu toții am trimis o scrisoare atât Parlamentului din Azerbaijan cât și Parlamentului din Armenia, unde ne-am exprimat opoziția noastră față de aceste practici. Vă mulțumesc foarte mult! Acum uh, trecem la ședința biroului lărgit, însă înainte de asta vreau să vă spun că următoarea ședință va avea loc pe 19 iunie de la 3 la 6 jumătate și pe 20 iunie de la 9 la 6 jumătate. Ambele ședințe vor avea loc la Bruxelles.